Guillermo Farinas. Guillermo Farinas este un jurnalist independent și dizident politic care a fost gata să se sacrifice, să-și sacrifice sănătatea și viața pentru a lupta astfel uh, împotriva regimului din Cuba. A protestat prin greva foamei împotriva lipsei libertății de exprimare din Cuba și astfel a dus făclia speranței pentru cei care cred în drepturile omului și în democrație. Sper să-i înmânez personal premiul aici la Strasburg în decembrie, lucru care ar reprezenta un moment extrem de însemnat pentru Parlamentul European și pentru toți prizonierii de conștiință din Cuba. Sper sincer că împreună cu Guillermo Fariñas și cu celălalt laureat cubanez din 2005, organizația Damas de Blanco. Sper că uh, și aceștia vor putea să-și ridice premiul uh, personal. Dragi colegi, toți candidații au fost un simbol al excelenței din punctul de vedere al luptei uh, pentru drepturile omului peste tot în lume. Așa că putem să-i felicităm pe toți, însă a trebuit să alegem vreau să subliniez că sunt mulți câștigători, mulți laureați peste tot în lume și îi sprijinim pe toți. Vreau să spun acest lucru încă o dată și vă mulțumesc tuturor. Morning, colleagues. The first point of order. Mrs. Bună ziua, doamna Verge. Da, un punct de procedură. Cred că condițiile în care s-a acordat premiul Saharov în acesta sunt scandaloase. Alegerea politică prevalează, prevalează asupra adevăratei lupte pentru drepturile omului. Ar fi a treia oară din, de la începutul premiului Saharov când se întâmplă așa. Sunt prima care denunță modul în care sunt uh, încălcate drepturile omului în Cuba. Întotdeauna am luptat pentru drepturile omului, indiferent de locul unde se face acest lucru. Însă, de 20 de ani, deja e a treia oară se acordă premiul Saharov uh, unui disident din Cuba și cred că acest lucru uh, face ca premiul Saharov să-și piardă din valoare. De aceea solicit ca premiul Saharov să nu fie ales, să nu se ia decizia la conferința președinților, ci să fie o decizie a întregului plen. Stimați colegi, spune doamna președinte, am înțeles că a avut loc o discuție îndelungată cu privire la acest proces la